Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Haideți să reluăm uh, discuțiile cu un raport extraordinar al Curții de Conturi Europene pe tema foarte importantă a instrumentelor financiare în dezvoltarea rurală. Raportorul este Jens Geier, iar uh, membrul de la Curtea de Conturi responsabil de acest subiect este doamna Kaluleid, pe care doresc să o salut și uh, vreau să îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc că ați venit. Doamnă președinte, stimați uh, deputați, dragi colegi, acest uh, raport special al curții se referă la uh, instrumentele financiare ca instrument promițător în domeniul dezvoltării rurale și se concentrează pe uh, performanța instrumentelor financiare, credite și fonduri de garantare în domeniul uh, dezvoltării rurale. În primul rând, informații de fundal. Acum când uh, constrângerile asupra bugetelor publice sunt foarte mari, este foarte important să realizăm investiții mai mari cu mai puține fonduri publice. Instrumentele financiare au potențialul de a ameliora folosirea resurselor publice uh, puține, oferind finanțare pentru mai multe investiții cu același buget. Fondurile trebuie să reutilizeze alocarea inițială de bani cu care au fost create, este vorba de factorul de reînnoire, și să stimuleze realizarea atingerilor de politică prin uh, atragerea de capital suplimentar public sau privat, efectul de pârghie. În domeniul dezvoltării rurale, statele membre au creat 11 fonduri de garantare și 3 uh, fonduri de credite. Între 2009 și 2014, iar UE și statele membre au investit aproximativ 700 de milioane de euro în ele până la sfârșitul lui 2013. Pentru noua perioadă, Comisia Europeană dorește ca statele membre să dubleze cel puțin uh, utilizarea fondurilor în investițiile uh, cheie. Am avut trei întrebări principale pentru acest audit. În primul rând, dacă instrumentele financiare au fost create și capitalizate în mod adecvat în perioada de programare 2007-2013. În al doilea rând, dacă performanța instrumentelor financiare în această perioadă a fost bună și în al treilea rând, dacă cadrul 2014-2020 oferă ameliorările necesare. În legătură cu crearea și capitalizarea, am constatat că nu au existat argumente pentru a um, crea instrumente financiare în perioada de programare 2007-2013. Pentru 2007-2013 nu a existat suficient leadership din partea Comisiei pentru o utilizare mai bună a instrumentelor financiare. Mai am anunțit, cadrul de programare nu a fost pregătit în mod satisfăcător informațiile uh, în domeniul acesta, cu privire la instrumentele financiare, era, erau limitate. Nu exista o cerere reală de instrumente financiare în domeniul dezvoltării rurale, după cum au confirmat sondajele noastre, pe lângă autoritățile din statele membre. Cererea de instrumente financiare în domeniul agriculturii nu a fost bine evaluată și uh, evaluările uh, lacunelor formale nu au fost disponibile pentru niciun stat membru auditat. în anumite cazuri, instrumentele financiare au contribuit la ușurarea aplicării regulii dezangajării N plus 2. Regulile de cheltuire sunt avantajoase pentru statele membre. Întreaga sumă estimată poate fi plătită direct în fond, iar, interes, iar um, dobânzile strânse sunt uh, un profit excepțional pentru statele membre. Contribuțiile la instrumentele financiare sunt tratate ca cheltuieli suportate de îndată ce banii intră în fond, dar înainte să ajungă la beneficiari, din motive de contabilitate. Apoi, regulile aplicate permit um, cheltuirea sau um, um, uh, eliminarea întregii valori a garanției. Este acceptabil ca un fond de garantare să acorde garanții doar la un volum care nu depășește uh, sumele plătite în capital, de parcă as, evaluarea de risc ar fi 100% riscantă, ceea ce nu are sens. Aceste deficiențe au dus la o supracapitalizare semnificativă a instrumentelor financiare pentru fondurile de garantare. 421 de milioane au fost plătite drept capital la aceste 11 fonduri de garantare până la sfârșitul lui 2013. Noi credem că toate garanțiile emise, cam 250 de milioane de euro, ar fi putut fi oferite cu un capital maxim de 50 de milioane de euro. Considerăm că a existat o supracapitalizare a fondurilor de garantare de cel puțin 370 de milioane de euro. În permanență se spune că instrumentele financiare fac mai mult cu mai puțin. De fapt, au făcut mai puțin cu mai mult. Aș vrea să vă spun acum care au fost rezultatele fondurilor de investiții în ceea ce privește efectul de înnoire și de pârghie. Sunt mai bune decât uh, schemele de granturi tradiționale. Instrumentele financiare ar trebui să își um, aducă potențialele beneficii prin efecte de înnoire și de pârghie. Fondurile trebuie să reutilizeze alocarea inițială de bani cu care au fost create, e factorul de înnoire, și să stimuleze obținerea obiectivelor de politici, atrăgând capital public și privat suplimentar, efectul de pârghie. La 31 decembrie 2013, doar 45% din cele 700 de milioane de euro fusese garantate sau plătite beneficiarilor finali. Rezultatul a fost că efectul de reînnoire este de 0,53, ceea ce este insuficient până acum. Obiectivul uh, maxim de factor de multiplicare de obținut era între 2 și 12,5%. Pentru fondurile de creditare, efectul de reînnoire este la fel de mic, 0,75 pentru două fonduri din Lituania și Letonia statele membre au făcut prea puțin ca să obțină un efect de pârghie. Așadar, am tras concluzia că instrumentele financiare nu au funcționat așa cum uh, ne așteptaserăm și deci nu și-au uh, oferit beneficiile potențiale în ceea ce privește efectele de înnoire și de pârghe. Acest lucru a fost provocat de întârzieri de implementare și de un efect de multiplicare scăzut. Acesta are legătură directă cu supracapitalizarea fondurilor de investiții, mai ales a instrumentelor financiare, mai ales a fondurilor de garantare. Nici Comisia, nici statele membre nu au introdus sisteme de monitorizare adecvate care să ofere date fiabile ca să arate dacă instrumentele și-au realizat efectele de pârghie și de reînnoire dorite. În plus, aceste instrumente financiare au fost create în așa fel încât banii publici să poată să ajute la cheltuirea altor bani publici, granturile, și nu să oferă o alternativă la granturi. Pentru toate instrumentele financiare implementate în 2007-2013 de către statele membre vizitate, Curtea a constatat că doar um, cei care au cerut granturi le-au putut accesa s-a întâmplat ca investițiile proprii uh, să fie banii din instrumentul financiar și restul să fie grantul. Acesta, acest lucru contrazice principiul de bază al finanțării europene. Bugetul european nu trebuie să fie singurul care suportă riscurile pentru orice proiect. Cadrul 2014-2020 oferă ameliorările necesare? Concluziile noastre de audit au legătură cu perioada de implementare 2007-2013, dar am încercat să analizăm dacă aceste erori pot fi prevenite în cadrul următor. Curtea recunoaște că sunt unele ameliorări clare. Evaluări exante obligatorii pentru toate instrumentele, plăți treptate corelate cu nivelul de performanță reală a fondurilor și mai multă atenție și susținere din partea Comisiei dar preocupările noastre principale nu sunt evaluate. Riscul de supracapitalizare este încă prezent, iar condițiile de performanță pentru a obține suficiente efecte de pârghie și de reînnoire nu sunt condiții incluse de la început pentru finanțare. Per total, Curtea trage concluzia că instrumentele financiare nu au avut succes în domeniul dezvoltării rurale și deși noua perioadă are un uh, potențial uh, promițător, va fi o mare provocare să se atingă impactul dorit. Vreau să spun, de asemenea, că salut inițiativa comisarului Hogan de a avea o utilizare mai intensă a instrumentelor financiare. Și aș dori să reiterez că e nevoie nu doar de mai multe instrumente financiare, ci de instrumente financiare mai bune. Mulțumesc pentru atenție. Ah, Mulțumesc. Este un raport important în care doresc să vă felicit pentru că e important să știm mai multe înainte să pornim la drum cu EFSI. Raportorul este domnul Jens Gaier. vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. doresc să-i mulțumesc și eu și să o felicit pe uh, doamna Caliulaid ca și uh, președinta noastră. Am uh, ascultat foarte bine atunci când am vorbit despre cadrul financiar multianual și uh, la Comisia pentru Bugete, uh, la care este membră și Inge, am discutat despre nevoile de finanțare și în uh, acest cadru despre instrumentele financiare și cum, să putem, cum putem folosi mai puține resurse pentru a face mai mult. Aceasta este o fațetă a medaliei. De, apoi uh, trebuie să ne gândim ce fel de învățăminte tragem de aici și cum le aplicăm la EFSI pentru că au mai existat construcții similare care uh, nu au avut uh, succes. Doamna Calilaid a prezentat în mare detaliu raportul său, nu cred că este cazul să mai revin și eu asupra celor spuse. Am stabilit uh, că în perioada trecută s-au s-au alocat 700 de milioane de euro numai pentru dezvoltarea rurală prin aceste instrumente financiare, iar Curtea a verificat performanța lor și, bineînțeles, a analizat și regularitatea uh, cheltuielilor și, de asemenea, a încercat să vadă dacă există un potențial de ameliorare în perioada actuală de finanțare. S-au analizat uh, instrumente din uh, Franța, Grecia, Lituania, Letonia, România și Italia E vorba de fonduri de garantare uh, și uh, fonduri de creditare în Letonia și în Bulgaria. Rezultatul este că fondurile nu uh, au succes. Acum, ca membru la control bugetar, pot să spun că sunt bani aruncați. Dar sunt bani care nu au fost irosiți, ci, cum a spus doamna Calulaid, a fost uh, sume Uh, alocate în aceste fonduri 100% și înghețate acolo. Nu au fost disponibile acești bani pentru alte obiective politice și nici măcar pentru ceea ce uh, ne imaginăm noi atunci când vorbim despre o bună gestiune financiară. Așadar, au fost alocați prea mulți bani și acești bani nu au fost folosiți, au fost băgați prea mulți bani în fonduri și nu au fost uh, puși în aplicare și asta din diferite motive. Este regretabil, și aici mă alătur uh, apelului făcut, este regretabil faptul că faptul că um, reglementarea pentru uh, instrumentele financiare din domeniul dezvoltării rurale nu a fost adaptată la acest uh, domeniu, ci a fost copiată de la politica de coeziune și uh, trebuie să discutăm și de ceea ce mai este posibil în perioada actuală de finanțare și anume ce putem ameliora ca să ne putem îndepărta mai mult de aceste reguli care sunt nespecifice. Am văzut uh, că, aceste, că statele membre au încercat să folosească aceste fonduri pentru a cheltui banii mai repede când banii sunt în fond, sunt mai ușor de accesat, dar din păcate asta nu s-a și întâmplat. Am văzut în raport că statele membre au um, profitat mai puțin de bani, dar uh, au um, câștigat mai mult din dobânzile pe care le-au încasat pentru aceste fonduri. A fost uh, această regulă de dezangajare N plus 2 deci la ani de la alocarea banilor, o parte uh, a fost beneficiul statelor membre. Am văzut uh, că în unele cazuri uh, nu a fost necesară nici măcar cofinanțarea pentru anumite proiecte, pentru că s-au folosit, s-au folosit aceste fonduri în combinație cu granturi și a spus-o și doamna Calulaid, tocmai din cauza supracapitalizării nu s-a produs efectul de reînnoire și deci nu au fost atrase investiții private în majoritatea cazurilor. Deci nici efectul de pârghie, de leverage, nu s-a produs. Așadar, până la urmă trebuie să spunem că nu a funcționat. consecințele politice pe care le uh, trag eu de aici este că uh, mai ales atunci când se consideră că instrumentele financiare sunt un fel de sfânt graal al politicii, trebuie să ținem cont de faptul că uh, instrumentele financiare, că trebuie să fie evaluate necesitatea, necesitățile acestor instrumente, trebuie să vadă cât de mari trebuie să fie și este clar că avem nevoie și de stimulente pentru um, uh, finanțări, pentru strângerea de finanțări uh, și care să nu fie excedentele, dar nu trebuie nici să ne trezim că comunitățile și organele care au fost obișnuite cu excedente produse de aceste instrumente acum uh, nu mai câștigă acei bani. Deci E clar că stimulentul pentru folosirea instrumentelor financiare trebuie să fie mărit, iar Comisia trebuie să preia conducerea în acest sens. Comisia trebuie să stabilească obiective adecvate în ceea ce privește efectul de reînnoire și, atât, și în ceea ce privește efectul de pârghie. Avem nevoie de reguli de tranziție și de reguli de închidere a perioadei, deci practic ce se întâmplă cu programele când perioada de valabilitate a fondului expiră Trebuie să vedem pentru ce uh, proiecte mai este nevoie de uh, susținere. Eu sunt un uh, susținător precaut al instrumentelor financiare, cred că trebuie folosite, dar cu măsură trebuie să ținem cont de acest raport special al Curții de Conturi și principalul merit al acestui raport este că ne-a prezentat un sector în care instrumentele financiare au dat greș complet eu cred că merită, după o anumită perioadă de timp, să verificăm dacă nu cumva s-a ameliorat situația în domeniul folosirii instrumentelor financiare în dezvoltarea rurală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Este Uh, dragă Jens Geier, dragă doamnă Calulaid, este destul de intimidant să vedem uh, aceste concluzii și poate că ar fi bine să dăm acum cuvântul comisiei înainte de a continua cu întrebările. Vreau să salut uh, reprezentanții Comisiei Europene, domnul Longo și domnul Nisler. Vă rog să începeți. Cum doriți, Ce ordine doriți? Mrs. Calulait. Doamnă președinte, doamnă Calulaite, domnule Gaier, doamnelor și domnilor membri ai comisiei, vreau să mulțumesc Curții de Conturi și Parlamentului pentru observații și recomandări. Comisia acceptă toate recomandările formulate de Curtea de Conturi pentru a mări performanțele instrumentului financiar. Vreau de asemenea să subliniez anumite lucruri. Unele dintre recomandări sunt deja puse în aplicare sau uh, uh încercăm să le aplicăm chiar în momentele de față. În perioada 2007-2013, acest instrument uh, a reprezentat unul relativ nou și a fost nevoie de eforturi suplimentare pentru a-l folosi și a fost nevoie de o actualizare a metodelor de utilizare a instrumentelor financiare. Trebuie de asemenea să nu uităm faptul că criza economică a afectat uh, uh eficiența potențială a acestui instrument, căci multe state membre au avut capacități de investiție reduse Apropo de ce a spus Curtea de Conturi, că trebuie mărite stimulentele, astfel încât statele membre să folosească mai mult acest instrument, Comisia deja a inclus condiții mult mai favorabile pentru perioada 2013-2020. Și uh, în cadrul legislativ, ca de exemplu uh, rata de cofinanțare și rata de prefinanțare, Există acum alte criterii de eligibilitate, ca de exemplu pentru TVA, pentru capitalul de lucru și pentru posibilitatea de a uh, folosi uh, alte modele de um, venituri de tipul off-the-shell și aceste costuri sunt eligibile pentru finanțare, uh, prefinanțare sau cofinanțare. S-au făcut pași în direcția acea bună de asemenea, o evaluare ex ante a devenit obligatorie. Metodologia a fost inclusă într-un manual în ce privește uh, um, evaluările ex ante și acest manual uh, este pe punctul de a fi finalizat. De asemenea, în ceea ce privește supercapitalizarea, mai ales în ce privește plățile, uh, ne-am ocupat de această problemă și acum totul va depinde de rezultatele uh, uh, uh, rambursării uh, totale. Vom ține cont și de rezultatele concrete, de performanțele concrete. Curtea de conturi ar putea să dea linii de orientare statelor membre în ce privește folosirea instrumentelor financiare și astfel încât să stabilească niște obiective de atins în ce privește efectul de rotație și efectul de pârghie. Noi Vrem să facem cât mai multe campanii de informare și de promovare în ce privește uh, folosirea acestor instrument în cadrul întâlnirilor bilaterale cu statele membre și în cadrul întâlnirilor pe tema dezvoltării rurale. Vrem de asemenea să organizăm sesiuni de formare, de conștientizare și vrem să adoptăm linii de orientare cuprinzătoare. Acest memorandum de înțelegere între Comisie și Banca Europeană de Investiții și de cooperare în domeniul uh, dezvoltării rurale și agricole ne permite să conlucrăm ca să facem schimb de experiențe și este un alt element crucial. Programul de lucru pentru perioada 2014-2016 a fost adoptat, căci Banca Europeană de Investiții deja a pus la punct un prim produs, o schemă de garanții la dispoziția statelor membre, care a fost prezentată în martie 2015. Stabilirea și lansarea acestor linii de orientare și a unei platforme de metodologie pentru instrumentul financiar pe perioada 2014-2016 uh, este o altă acțiune în acest sens. Un alt exemplu este conferința europeană ce privește instrumentele financiare care a avut loc la Dublin în luna iunie 2015 și mai mult de 200 de persoane au participat la această conferință actor major din um, domeniul dezvoltării rurale. Alte conferințe tematice vor fi organizate în diferite capitale europene. Nu vreau acum să vă fac o întreagă listă de uh, inițiative, dar să știți că ele există. În ce privește perioada de tranziție pentru aplicarea regulilor și momentul de intrare în vigoare a noilor reguli regulile uh, pentru perioada 2007-2013, care aveau o, o caracteristică tranzitorie, au fost adoptate și noile reguli, care sunt valabile pe perioada 2014-2016, au intrat în vigoare și am tras învățăminte din precedenta perioadă de programare. Comisia, cum spuneam, a lucrat mult la cadrul legislativ pentru perioada 2014-2016 și în Um, toate programele noastre vom ține cont de recomandările Curții de Conturi. Comisia și-a fixat drept obiectiv să se obțină uh, o um, dublare a ratei de folosire a acestui instrument. Însă, statele membre sunt cele care aleg dacă vor să folosească acest instrument și dacă vor să-l pună în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Aș dori și eu să vă întreb uh, din nou cum analizați dumneavoastră situația. De ce au fost create așa aceste fonduri? E vorba de fonduri cu supracapitalizare care practic nu au funcționat ca o pârghie. Atunci avem înțeles că fondurile sunt inutile. E clar că um, comisia trebuie să analizeze de ce există aceste instrumente care nu funcționează. Ce intenție aveți să schimbați lucrurile? Mulțumesc pentru răspuns, vă rog. Yes, thank you very much. Mulțumesc, cum spuneam, doamnă președinte. Noi am inclus reguli noi pentru noul cadru legislativ. Acum este imposibil să mai avem acest efect de supracapitalizare, deoarece mai întâi este nevoie de evaluare ex ante a nevoilor și în această evaluare statele membre trebuie să arate de cât de mult au nevoie pentru um, instrumentul financiar. Apoi, transferul fondurilor se va, va deveni efectiv în funcție de um, folosirea fondurilor nu mai dăm banii toți deodată, ci o facem progresiv în funcție de uh, folosirea lor concretă, de folosirea instrumentului financiar. Mulțumesc. Domnul raportor Jens. Mulțumesc. Înțeleg punctele la care s-a referit domnul director Longo. Uh, și ar fi utile încă două puncte suplimentare. Mă interesează uh, mai multe chestiuni care n-au fost încă discutate astăzi. Are Comisia o posibilitate de uh, revizuire? prevede reglementarea un mecanism care să vă permită să adaptați regulile în cadrul perioadei atunci când recunoașteți anumite deficiențe? Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare. Intențiile comisiei sunt bune, în astfel de cazuri ne aflăm de obicei într-o situație tragică. Vorbim mult zilele acestea de tragedia greacă și uh, așa mai departe. Ideea este că uh, am avut în perioada anterioară de finanțare un uh, sistem de reglementare insuficient aceasta a fost scila, să spunem. Acum, caribda este că dacă sistemul de reglementare se înăsprește, atunci um, apare imediat critica că este prea multă reglementare. Uh, comunitatea ar putea considera că este o birocratizare suplimentară și deci faptul că regulile devin mai aspre face să scadă atractivitatea instrumentelor financiare. Aveți informații conform cărora instrumentele financiare uh, în domeniul rural în această perioadă de finanțare uh, au crescut ca număr de accesări sau nu? Și următoarea întrebare ne vizează oarecum pe toți și deci și Curtea de Conturi este vizată și anume cum se leagă această problemă de procedura anuală de descărcare. vom putea acum să recunoaștem, dacă primim cifrele uh, necesare, câți bani au intrat în instrumentele financiare din domeniul dezvoltării rurale. Eu sunt de acord cu declarația Comisiei că uh, uh, faptul că, au, că a existat un flux financiar nu înseamnă că uh, uh, banii și sunt realmente folosiți. Dar Uh, cum se face controlul? Putem primi informații din partea curții și nu numai despre controlul făcut și despre impactul politic până la urmă al acestor instrumente? În cele din urmă, cred că am spus toate întrebările de fapt pe care le notasem. Dacă mă lăsați o secundă, o să regăsesc unde am rămas. Ah, nu, nu mai e nimic, asta e tot. Mulțumesc. Longo, Domnul Longo, în legătură cu mitologia greacă și alte întrebări, vă rog. Oui, Madame Doamnă președinte, în momentul în care apare o problemă majoră, putem să intervenim ca să o corectăm și să adaptăm cadrul legislativ. Evident, acest lucru implică o modificare a actului de bază și nu se poate face decât cu ajutorul Parlamentului și al Consiliului. Cred că trebuie să luăm măsuri pentru a preveni repetarea tragediei și să folosim liniile de orientare și această platformă, FI compas, astfel încât să ajutăm statele membre. Sunt niște instrumente care ne vor permite să evităm catastrofele și dramele. Am investit foarte mult în elaborarea acestui tip de instrumente și cred că astfel vom putea controla ce se întâmplă. Noi nu ne dorim în niciun fel să mărim povara administrativă, din potrivă, Vrem să facilităm munca administrației. De aceea am creat aceste modele pe care statele membre pot să le folosească. Aceste modele au fost elaborate uh, prin uh, cooperare cu Banca Europeană de Investiții, care este un partener cu o îndelungată experiență. De aceea, am pus la punct aceste modele uh, care ni se pare eficiente și foarte sigure și pe care statele membre pot să le folosească. Și noi ne vom baza întotdeauna pe bunele practici. În ce privește raportarea, raportarea activităților acestui instrument financiar este un exercițiu care va fi uh, consolidat, vom avea o monitorizare precisă și uh, concretă și sper să putem să furnizăm, așa cum ne-a cerut și domnul Gaier, informații fiabile și clare care să vă permită să fiți înștiințat în mod sistematic despre felul în care este folosit acest instrument financiar. Mulțumesc. Colegii Domnul Cernetski. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare, domnul Gaier avea patru întrebări. Eu am una doar pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre conferința de la Dublin. Și de asemenea, ne-ați spus că exista un proiect pentru alte conferințe. Puteți să ne spuneți mai concret unde vor avea loc următoarele conferințe? Mulțumesc. Conferința de la Dublin era o conferință la nivel regional, una dintr-o întreagă serie. Celelalte vor avea loc la Riga, în Austria, la Viena și ultima la Barcelona. Și următoarea în Italia. Totul depinde de disponibilitatea organizatorilor. După aceste trei conferințe, vom organiza și altele. Încă ne gândim, dar dorim să acoperim o suprafață cât mai mare și să atragem pe principalii actori din ai politicii de dezvoltare rurale în aceste dezbateri. Dați-mi voie să repet ce a spus comisarul meu cu ocazia conferinței de la Dublin. Tocmai când a vorbit despre acest instrument financiar, a spus, ne aflăm pe, uh, pra, în pragul unei mari realizări care ne va permite uh, să avem creștere economică și locuri de muncă. O colegin Șul. Hvala za besedo. Doamna Șul. Na začetku cu Biserada. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca dumnealui, o muncă bine făcută. Vă mulțumesc. De asemenea, adresez mulțumiri curții de conturi pentru analiza lor foarte pertinentă. Este însă și o analiză critică, ceea ce dovedește că acest uh, instrument financiar nu a fost unul de succes în uh, perioada care ne interesează. Cifrele ne arată că este nevoie de modificări suplimentare. De aceea vreau să subliniez trei aspecte și să pun și niște întrebări, deoarece mi se pare că aceste aspecte sunt deosebit de importante cred că trebuie să ne asigurăm de faptul că planificăm mai bine acțiunile pentru a nu exista o povară prea mare pentru capacitatea noastră de finanțare. Cine se ocupă de acest lucru? Salut evaluările uh, obligatorii din perioada de programare în curs ca să ne atingem obiectivele, trebuie să fim siguri că aceste evaluări sunt de calitate și sunt realiste. Aș vrea să știu dacă s-au depus deja eforturi în acest sens. Cum uh, se derulează cooperarea cu statele membre? Și de asemenea aș dori să știu dacă deja există programe în curs de desfășurare pentru care deja au fost efectuate asemenea evaluări ex ante următorul aspect, cum să ușurăm uh, accesarea um, acestei finanțări, cum să facem ca acest instrument să fie folosit mai des. Eu cred că trebuie să întreprindeți mai multe pentru ca acest instrument să fie mai atractiv. De exemplu, să existe mai multe granturi. Sper să avem mai mult noroc în noua perioadă de programare decât în fosta și să avem un adevărat efect de pârghie datorită noului cadru legislativ. Însă, în acest nou caz legislativ încă nu se cere participarea obligatorie a sectorului privat. E păcat pentru că s-ar putea obține astfel uh, un potențial maxim din fiecare euro uh, investit din banii contribuabililor europeni. Deci ar fi bine dacă participarea sectorului privat ar fi obligatorie. Domnul director Longo, vă rog. Oui, alors, euh, sur le premier... Da, la prima întrebare, în ce privește evaluările ex ante, am scris documente de orientare și este un subiect pe care l-am dezbătut pe larg la conferința de la Dublin. Să știm cum trebuie făcută o evaluare exantă în profunzime și cât se poate de serioasă. Am la mine o copie a documentului cu pricina, uh, vi-l pot da dacă vă interesează, ca să vedeți cum va fi efectuată o asemenea evaluare ex ante, dar oricum colaborăm cu statele membre, ne bazăm și pe experiențele din, trec din trecut și statele membre și regiunile vor învăța unele de la altele dacă este nevoie. Așa cum ați spus, vrem să avem și instrumente financiare atractive pentru beneficiari, să existe o accesare ușoară a acestor instrumente. Partenerii privați sunt pentru noi un public țintă uh, prioritar și facem tot ce putem ca să implicăm intermediarii privați pentru gestionarea și difuzarea instrumentelor financiare este unul dintre principiile pe care chiar încercăm să le promovăm. Și cred că o să reușim. Efectul de pârghie este un aspect calitativ foarte important, căci este strict dependent de participarea unor capitaluri din alte surse, nu capitalul publice ceea ce dă mai multă valoare acțiunilor pe care le întreprindem. De aceea, vrem să studiem și chiar să încurajăm, inclusiv cu ajutorul Băncii Europene de Investiții, um, actorii privați, pentru că și ei pot să participe la aceste instrumente um, cu niște condiții foarte atrăgătoare pentru investitorii privați, dar și pentru obiectivele pe care vrem să le atingem și pe care și le-au fixat uh, serviciile publice. Deci pot să vă garantez că dăm foarte multă atenție partenerilor privați și acestui subiect. Implicarea partenerilor privați și efectul de pârghie depind și de sfera de aplicare a instrumentelor financiare și de modalitățile de aplicare a fiecăruia dintre instrumente. Nu putem să vă spunem că o să avem un efect de pârghie de 5, 3 sau 2. Totul depinde și de cât de operațional este instrumentul financiar cu pricina. Noi nu putem să fixăm în perioada ex ante un obiectiv pentru efectul pârghie pentru fiecare instrument financiar. Trebuie să lăsăm statele membre să-și aleagă singure obiectivele în um, această perioadă și cu ocazia acestei evaluări ex ante. Mulțumesc. Ja, Jens Geier nochmal. Jens Geier încă o dată. Zunächst ähm, zu der letzten în primul rând, în legătură cu ultima declarație a domnului director Longo. Da, sigur, ce vreau eu să spun uh, este ca în recomandările politice, încă din faza de evaluare ex ante, să fie stabilit clar că este de așteptat un efect de pâghie satisfăcător. Se pare că nu a fost cazul până acum. Și uh, uh, dacă am reținut bine, efectul de pârghie a fost doar 0,5, ceea ce e clar că nu a fost suficient. Sper să fie consecințe pozitive de aici. Eu m-aș bucura dacă am putea să discutăm despre acest subiect în mod regulat, pentru că ă, mă bucură ă, atitudinea optimistă a Comisiei, dar din păcate de multe ori rezultatele nu sunt cele dorite și cred că trebuie să avem o poziție solidară. M-am gândit să avem aceeași abordare și în cadrul procedurii de descărcare și să vedem ce se va întâmpla. Și mi-am amintit a patra întrebare pe care voiam să o pun mai devreme. Ce se întâmplă cu fondurile nefolosite? Doamna Calulaid a vorbit de ele, de banii bloc, rămași blocați, înghețați în fonduri. Ce se întâmplă cu acești bani la sfârșitul perioadei de finanțare? Eu am un presupunere, dar aș vrea să aud de la comisie. Și încă ceva, domnule Longo, puteți uh, să faceți o evaluare dacă în această perioadă de finanțare uh, cifra instrumentelor financiare în domeniul dezvoltării rurale a crescut sau nu față de perioada anterioară. M-ar interesa acest lucru pentru că este important pentru evaluarea politică să vedem dacă aceste instrumente merită să fie preluate sau nu. Aș dori și eu să adaug la aceste întrebări ale lui Jens Geier și anume ce se întâmplă cu banii rămași. La pagina 6 din raport, Comisia spune, ca răspuns la Curtea de Conturi, că uh, banii pot fi uh, folosiți în uh, alte forme. Aș vrea să știu ce forme de susținere este vorba. E vorba de minim 450 de milioane de euro și ar fi foarte interesant să știm ce se întâmplă cu acești bani. Uh, cu instrumentele financiare se poate aplica regula N plus 2 și uh, apoi să ne trezim că de fapt nu s-a finanțat ce trebuia să fie finanțat. Aș vrea să am informații mai clare despre ce se întâmplă, pentru că va fi foarte greu să ne dăm seama ce se întâmplă cu banii până la urmă. Vă rog, domnul director și apoi doamna Calulaid. Ah, Robert, problema supracapitalizării a fondurilor înghețate cu care ne-am confruntat în perioada anterioară um, a dus la schimbarea regulilor a cadrului juridic și astăzi dacă programați 500 de milioane de euro pentru un fond de garanție veți face progresiv un transfer al acestor 500 de milioane. Se începe, de exemplu, cu un transfer de 50 de milioane, se utilizează acestea, se va mai face încă un transfer de încă 50 de milioane. Nu se poate ca în perioada trecută să se um, aloce direct într-un fond de garanție 500 de milioane. În felul acesta se împiedică problemele pe care le-am avut în data trecută. Așa cum am mai spus, uh, obiectivul nostru este unul cu două aspecte. În primul rând, vrem să adaptăm uh, instrumentele financiare față de perioada anterioară. Facem eforturi importante și sperăm să putem atinge acest obiectiv. Dar e adevărat că, în acest sens, avem nevoie și de colaborarea, colaborarea statelor membre. De aceea sperăm că acestea vor cunoaște mai bine aceste instrumente financiare care la început par foarte uh, dificile din punct de vedere administrativ, greu de construit, dar noi suntem convinși că acestea pot să ducă la rezultate foarte bune considerăm că prin acest efort de orientare, de asistență pe care uh, le acordăm statele, statelor membre, să avem, să înregistrăm cât de cât un succes. Vă, vă mulțumesc. Poate n-am uh, răspuns la tot. Doamna președinte. Cu ce se întâmplă cu banii? Cu ce s-a finanțat? dacă s-a folosit un uh, fond de garanție pentru perioada 2007-2013, dacă a fost cu adevărat utilizat, fondul acesta poate să rămână în picioare, să se prelungească mm, pe termen nelimitat ca instrument financiar pentru statul membru sau regiunea care a creat fondul respectiv. Acesta își continuă viața, practic, inclusiv după perioada de programare, dar cu condiția să fi fost cu adevărat utilizat. Dar dacă n-a fost decât un mod de a îngheța niște bani, evident banii respectivi nu pot fi declarați ca și cheltuieli și nu pot să rămână la statul membru respectiv. E adevărat, acum suntem la finalul perioadei. Așa că, domnul președinte, nu știm câți dintre banii aceștia o să rămână sau câți dintre aceștia nu vor, n-au fost utilizați cu adevărat, deci nu vor fi, nu vor fi uh, considerați ca și cheltuieli, pentru că declarația de cheltuieli începe abia acum. Se termină perioada la 31 decembrie 2015, așa că cam peste 12, 12 luni vă vom putea spune care a fost uh, situația, adică după încheierea programului. Nu am înțeles nimic, poate doamna Caliulait mă mai lămurește, vă rog. Thank you. I have to say that what will... Mulțumesc. Ce se va întâmpla la încheiere nu prea ne e clar, nici nouă. Dacă acceptăm, de exemplu, că s-a folosit fondul de garanție și că poate fi prelungit, da, cred că aș putea să fim de acord, dar ce înseamnă că s-a utilizat? Pentru că deocamdată, să spunem, sunt fonduri de garanție în valoare de 5 milioane, înseamnă că s-au utilizat 5 milioane, dar să zicem că riscul este mare, uh, cam 20%, deci înseamnă că până la urmă un milion s-a folosit și nu știu deloc cum se va calcula. Îmi pare rău, uh, nu vă pot răspunde foarte clar la această întrebare, însă mă îndoiesc că încheierea programului va rezolva acest lucru. Știm însă că nu toate statele membre au inclus um, um, programele acestea, instrumentele acestea în perioada de programare, tocmai pentru că n-au înțeles ce, s-a întâmplat, ce se va întâmpla la încheiere și așteaptă după aceea dacă, dacă pot revizui lucrurile dar deocamdată nu prea se prezintă bine lucrurile pentru perioada aceasta, deși um, comisarul Hogan uh, promovează instrumentele financiare pentru că, bineînțeles, contribuabililor le-ar plăcea să funcționeze foarte bine, dar statele membre n-au făcut pregătirile necesare pentru a crește cu adevărat utilizarea fondurilor. S-a spus că a fost doar o perioadă de testare, dar n-a fost așa. În, deja în perioada anterioară, 2000-2006, s-a, s-a, mm, s-au folosit astfel de instrumente financiare. Deja perioada aceasta s-a prelungit destul de mult. Dacă vom avea un în politic foarte mare, poate că lucrurile s-ar putea schimba. Dar cum să ajungem la acest stimul politic? Am spus anterior că Comisia uh, stimulează, promovează această utilizare dar uh, cred că dacă nu, dacă e să las diplomația la o parte, uh, cred că numai dacă se pun deoparte niște bani, numai pentru um, instrumentele financiare, va funcționa ceva, pentru că altfel sectorul agricol e utilizat doar pentru a se um, obține uh, granturi și e foarte greu să se treacă de la acestea la împrumuturi și scheme de garanție. Granturile sunt mult mai sigure, nu e la fel ca la um, coeziune sunt destul de puține grupuri de potențial beneficiar, cum ar fi IMM-urile, care pot să candideze, care nu sunt uh, uh, legibile uh, pentru granturi, dar majoritatea beneficiarilor pot să primească și granturi. Deci numai dacă se acordă un stimulent anume, poate vor ajunge statele membre să um, ia măsuri pentru a obține mai multe de pe urma acestor bani. Apoi, nu există um, motive anume um, pentru care statele membre nu au pregătit instrumente financiare. Am întrebat uh, statele membre, dar n-a fost vorba de democrație atât de mult, ci uh, a fost problema cererii. Au crezut că nu va fi suficientă, de aceea n-au creat instrumentele. Apoi, cum se poate rezolva acest uh, problemă în, în cadrul descărcării anuale? Când a început perioada anterioară, nu reieșea clar din conturile comisiei cât Uh, dintre banii considerați din uh, plăți uh, interimare au funcționat, iar Comisia are acum un sistem prin care poate să, să determine la sfârșitul anului care a fost nivelul de plăți pentru instrumente financiare. Sunt separate în scopuri contabile și tratate ca plăți separate, așadar cifrele de la comisie sunt uh, disponibile și se pot verifica se poate prevedea că rapoartele anuale de activitate vor menționa și ele sumele care se alocă anual instrumentelor financiare. Nu cred că este un lucru imposibil de făcut. A mai fost o, problem, o întrebare legată de participarea obligatorie a sectorului privat, dacă acest lucru poate să ajute. Cred că, da, mult. Dacă eligibilitatea fondului pentru finanțare europeană ar uh, depinde de nivelul de um, efect de pârghie pe care l-ar a trebui să prezinte statele mele, cu sigur ar fi rezultate mai bune. Și apoi, în eventualitatea scăzută că um, acestea nu ar avea succes, nu s-ar dezvolta foarte mult în următoarea perioadă, atunci ar trebui să vedem ce s-ar putea face pe partea de coeziune acestor instrumente, să ne asigurăm că statele membre um, constituie un număr rezonabil de fonduri, astfel încât să nu fie fonduri uh, numeroase și mici care să duc la costuri de management mare și care ar face ca până la urmă banii aceștia să se piardă. Mulțumesc foarte mult! Tot uh, sunt neliniștită acum pentru că, domnule Longo, vă rog să ne mai scrieți odată răspunsul la punctul 6 Uh, nu mi se pare clar care a fost situația în 2014, care a fost uh, situația în perioada anterioară și ce s-a întâmplat cu banii rămași în acest fond. Cred că, așa cum a spus și raportorul, este foarte important să aflăm aceste informații. Și uh, acesta este răspunsul comisiei de la punctul 6 și cred că trebuie să știm dacă corespunde cu solicitările curții de conturi. Vă rog să ne dați un răspuns în scris, pentru că noi oricum vrem să știm ce s-a întâmplat cu banii și nu este exclus să mai avem câteva întrebări suplimentare. Mulțumesc foarte mult pentru participare în orice caz, nu mai sunt alte întrebări și deci vreau să vă mulțumesc pentru acest raport special uh, foarte bun și pentru dezbaterea extraordinară. Domnule raportor, ați încercat uh, să nu depășiți timpul, totuși ați vorbit un pic cam mult. Mulțumesc pentru toate informațiile date, mulțumesc mai ales curții de conturi. Doamnă Caliulaid, o vară frumoasă, vă urez, ne vedem din nou la toamnă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Audierea. Äh, Folosirea fondurilor UE în statele membre în parteneriat cu întreprinderi din afara unui anumit stat membru. Raportor este colegul Cearnețchi. și uh, vreau să vă spun că va trebui să plec în curând, uh, dar uh, voi uh, relua um, după aceea. Am acum o altă întâlnire, dar începem uh, direct, imediat. Herzlich willkommen zu unserer zur Anhörung über den, die EU-Mittelverwendung. Bun venit la audierea noastră privind uh, fondurile Uniunii Europene. Dați-mi voie să urez bun venit uh, domnului director Nisler de la DG Regio, domnul Iergi Droș, fost ambasador uh, și care acum reprezintă Camera de Comerț din Polonia precum și doamna uh, Victaloș, uh, care se secretar de stat în Ungaria. În al doilea panel avem pe domnii Ackerman și pe și domnul aportor, domnul Cernăschi, care dă acum cuvântul. Uh, thank you much indeed. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt polonez, așa că voi vorbi polonă. Otrzymaliśmy i otrzymujemy bardzo wiele sygnałów. Am primit și încă mai primim multe mesaje, multe semnale din partea companiilor din diferite țări, Polonia, țara mea, dar și multe altele din zona noastră a Europei, așa numitele noi state membre. E bine, primim aceste mesaje. IMM-urile și chiar companiile mai mari ne spun că au impresia că importante sunt cifrele și atunci când candidează la contracte europene, pierd la licitații. licitații care sunt uh, câștigate de companii din uh, statele vechi, din UE uh, 15. Sunt două exemple de fonduri europene care își propun să lupte împotriva șomajului în Polonia, printre alte locuri, și 50% dintre fonduri au ajuns la companii din UE15, din zona statelor membre mai vechi, ceea ce creează un fel de sentiment de nedreptate, pentru că oamenii au impresia că fondurile europene, de fapt, se întorc la statele contributoare nete. Și e vorba de fonduri care sunt venite să lupte împotriva șomajului, fondurile acestea fiind mm, um, însemnând costuri de patru ori mai mari decât uh, cursurile normale de formare pentru șomaj uh, organizate de autoritățile locale pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, în primii 100 de beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru inovare, adică fondurile care sunt acordate companiilor care arată niște soluții inovatoare la niște probleme economice, e bine, dintre acestea, un sfert, adică 24 de companii, provin din uh, zona UE15 și dintre acestea, din vârful acestora, cam 20% sunt uh, reprezentate în acest program. 600 de milioane de euro au ajuns uh, la companii care sunt în afara țării mele. Mi se pare că este o problemă, este o, o controversă, o polemică, mai ales pentru că companiile locale nu, nu sunt cu nimic mai prejos decât celelalte. Mai degrabă, ce se arată este faptul că companiile din UE 15 sunt favorizate, primesc un tratament favorabil, mai favorabil față decât celelalte, ceea ce alimentează euroscepticismul. în plus. Aș dori să mai spun că există un decalaj foarte mare între numărul de licitații câștigate de companii străine, mai ales din UE 15, și licitații din zonele din zona UE 15 care să fie câștigate de către companii poloneze. Decalajul este foarte mare. Da, vă pot da cifre din 2014 uh, în acest sens. Com- companiile polone au câștigat licitații peste hotare care au însumat un pic peste 300 de milioane de euro. Și în aceeași perioadă, companiile străine, în special din statele UE 15, au câștigat licitații în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro. E vorba de o sumă de 12 ori mai mare. și situația s-ar putea chiar înrăutăți s-ar putea crea un gliv, clivaj economic între statele bogate, contributorii neți și statele sărace, dintre care face parte și Polonia. Este cea de-a șasea de la coada clasamentului. Mai sunt Bulgaria, România, Letonia, Ungaria. Vorbim aici așadar nu doar de o problemă economică, ci de una socială care devine din ce în ce mai polemică la mine în țară. Nu neapărat uh, în mediul politic, ci în rândul oamenilor de afaceri, care nu înțeleg cum de în ultimii ani atât de multe companii uh, polone au dat faliment pentru că nu au câștigat licitații, să construiască autostrăzi. Mulțumesc. Să știți că invitația m-a surprins uh, oarecum, pentru că uh, piața internă, Uniunea Europeană, se bazează pe piețe deschise și uh, sper însă să aflăm mai multe în această după-amiază. Am să dau cuvântul în primul rând domnului director Nisler, care ne va răspunde la întrebarea cine beneficiază de asistența FEDER în statele care au intrat în UE în 2004. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Gentlemen, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am să încerc să abordez subiectul cine sunt beneficiarii uh, din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională Începând cu 2004, când statele din Europa Centrală și de Est au intrat în Uniunea Europeană, și am să uh, acopăr mai multe etape. Aș dori să încep uh, amintind câteva cifre de bază. Când vă uitați la diviziunea actuală dintre UE 15, și UE13 în ceea ce privește cota din FEDER, vedeți că puțin mai mulți bani intră în UE13. Dar uh, este cumva doar prima impresie, pentru că dacă vrem să vedem ce înseamnă realmente acest lucru, trebuie să studiem uh, imaginea mai îndeaproape și să ținem cont de asistența per capita deci în funcție de populația din țările vizate. Și aici se constată că există o uh, articulare foarte puternică a asistenței pentru UE 13. Puteți compara cifrele aici, avem un volum de asistență medie de 250 de euro în UE13 față de aproximativ 60 de euro per capita în UE15. Așadar, intensitatea asistenței vă arată unde se pune accentul în ceea ce privește investițiile din fondurile regionale. Și imaginea devine și mai clară dacă vă uitați la următorul grafic și dacă facem o comparație cu nivelul PIB-ului. Deci, uh, care este situația actuală de dezvoltare a statului vizat? Și se vede aici, dacă vă uitați în extrema dreapta graficului, coloana cu verde pe care o vedeți, este pentru UE13, deci vorba de o medie de 2,5%, iar pentru UE15 E clar că ei sunt mai bogați decât UE13, iar pentru ei cota este de 0,20% din PIB. Dacă ne uităm mai specific la state, vedem că unele dintre ele beneficiază în mod considerabil de asistența UE. De exemplu, în cazul, de exemplu, în cazul Ungariei, 3,5% veți fi surprinși că România și Bulgaria nu sunt printre primele în partea dreaptă. Acest lucru se poate explica prin faptul că aceste state au intrat în Uniune în 2007 și uh, se aplică încă regimul de phasing in. Deci în primii trei ani, practic, nivelurile sunt construite treptat ceea ce înseamnă că per total uh, nu au ajuns uh, la vârful perioadei. Situația ar arăta altfel dacă s-ar număra toți anii din perioada de asistență. E foarte important să vedem ce reprezintă acești bani în uh, contextul situațiilor naționale fondurile structurale de investiții. Iată aici cifrele pentru 2011-2013 și aici ele reprezintă o parte foarte importantă a investițiilor publice în Europa Centrală și de Est. Se ajunge până la niveluri de 85% pentru Slovacia. Dar uh, chiar și ca medie, dacă ar fi să fac o medie între statele din partea stângă, am fi undeva la 50%. În cazul României și Greciei, uh, iarăși, uh, poate că este surprinzător că nivelul nu este mai mare, dar e vorba de un anume specific și anume că în aceste state încă avem un nivel foarte mare de uh, întreprinderi publice care nu au fost privatizate, spre deosebire de state ca Slovacia, iar investițiile în aceste întreprinderi sunt uh, calculate ca investiții publice. Deci, uh, cota parte din politica regională este mai mică. Dar se vede aici și importanța politicii de coeziune, oricum, Așadar, cine beneficiază de politica de coeziune? Cred că este evident că statele care primesc fondurile pentru investiții. Și se pune întrebarea dacă sunt uh, profituri uh, care revin uh, statelor UE 15. O să vă explic imediat că e, da, este așa, deci sunt beneficii și pentru UE 15 E vorba de uh, diferitelor efecte de spillover, de contagiune. În primul rând, contractele acordate firmelor din UE 15. În studiu se vorbește de un volum de 5% din fonduri în Polonia. Au fost contracte acordate unor întreprinderi din UE 15, dar în uh, ceea ce privește acest subiect avem și noi o cercetare proprie și constatăm că există un aspect mai important și anume um, efectul de spillover comercial, adică se fac investiții într-o țară, crește nivelul de trai al populației de acolo și deci crește și cererea, ceea ce duce la o creștere a importurilor și acest lucru este benefic pentru statele UE 15. Am ales aici exemplul Germaniei cu titlu ilustrativ. Să luăm cazul Germania-Polonia. Din 2004 în 2014, procentul de exporturi către Polonia a crescut de la 2,6% la 4,2%. E vorba de uh, procentul de exporturi către Polonia din uh, exporturile totale ale Germaniei. Este o creștere semnificativă și trebuie să fiți conștienți de faptul că volumul total al exporturilor germane a crescut în această perioadă. Așadar, volumul este considerabil. Ce mai reiese din acest grafic este că Criza a încetinit oarecum creșterea, se vede că în primii ani a, fost, a avut loc o creștere foarte bruscă și acum nivelul s-a stabilizat. Rămâne de văzut cum va continua, dar a fost o evoluție foarte importantă care merită subliniată. Pe de altă parte, se vede și că Polonia are acum venituri mai mari are poate și o structură a cererii mai diversificată și nu importă doar din UE 15 și din Germania, deși când vă uitați la graficul acesta vedeți că cota importurilor uh, din uh, Germania în Polonia reprezintă cam 27%, uh, deci mai mult de un sfert din importurile Poloniei vin din Germania dar a avut loc o mică scădere în perioada 2005-2014. Și acest lucru se ex poate explica foarte simplu, pentru că, ca în toate statele europene, și în Polonia se importă acum mai mult din restul lumii ceea ce înseamnă că importurile din uh, Asia, din China și așa mai departe au căpătat o importanță tot mai mare în ceea ce privește importurile Poloniei. Se vede în acest grafic importurile din UE 15 scad și importurile din restul lumii cresc în uh, ceea ce privește Polonia. Dar e un fenomen general care se aplică și în acest caz. Cine beneficiază de politica de coeziune? Noi considerăm că există beneficii pentru UE 15, ca rezultat uh, al fluxurilor comerciale declanșate de uh, dezvoltarea produsă în țările unde se um, folosesc fondurile de coeziune în principal. Mm, cum v-am spus, oricum mm, și importurile din restul lumii cresc. Dacă ar fi să vă dăm aici o cifră, am încercat să facem o simulare cu modelele noastre macroeconomice și investițiile în Polonia ar putea să aducă cam 0,2% mm, creșterea exporturilor din Germania în Polonia pe an. Este totuși uh, o cifră semnificativă. Trecând acum la concluzii, când întrebăm cine beneficiază de politica de coeziune, trebuie să ținem cont de o serie de factori. Adică, unde sunt investiți banii din politica de coeziune, care sunt principalele state beneficiare, care sunt fluxurile comerciale declanșate și care este impactul acestor fluxuri comerciale în alte țări. Dar trebuie să se pună și uh, o întrebare legată de costurile politicii de coeziune. Pentru că atunci când trebuie să colectezi uh, bani de la contribuabilii europeni și să-i pui la dispoziția uh, Uniunii Europene ca să financeze coeziunea, ce se întâmplă? E clar că aici povara e mai mare pentru plătitorii neți și trebuie să ținem cont de ea. Dacă ținem cont de toți factorii pe care îi putem include într-un model econometric, ajungem la o imagine care ne arată că beneficiile clare, curente ale politicii de coeziune uh, aparțin statelor cărora le este destinată politica. Dacă vă uitați la stânga acestui grafic, se vede că impactul uh, în state ca Letonia, Ungaria, Polonia este mai mare de 4%. Dacă vă uitați la dreapta, la Italia sau la Germania, care sunt contribuitori neți, se constată în cazul Germaniei, de exemplu, la capăt, că nu e chiar vizibil în acest, în acest grafic, dar există un sold pozitiv mic, dar există. Și acest lucru poate fi uh, pus pe seama fluxurilor comerciale. Înseamnă că, în total, când ne uităm la cine beneficiază. Până la urmă, stat, sunt statele beneficiare ale politicii de coeziune, dar este și uh, un efect pozitiv asupra uh, statelor mai dezvoltate prin fluxurile comerciale. Aș dori să trec acum la perspectiva temporală. Cred că trebuie să ținem cont și de acest lucru. Iată aici un rezumat a ceea ce s-a întâmplat uh, cu investițiile din politica de coeziune în perioada 2014-2023 sau ce s-ar întâmpla. Am uh, simulat o perspectivă uh, cu modelul Quest. Vedeți aici că nu avem doar nu am nu avem doar o creștere a PIB-ului, ci și un impact foarte puternic asupra altor factori, cum ar fi productivitatea, care crește și mai mult decât PIB-ul. Dacă vă uitați la acest model, crește volumul de investiții, crește nivelul salarial, Așadar, avem o creștere considerabilă a tuturor acestor indicatori, între 2 uh, și 4%, 3 și 4%. Și dacă ne uităm uh, pe, în viitorul mai îndepărtat, după 2023, constatăm că majoritatea efectelor durează. Deci înseamnă că am creat o nouă situație mai mult sau mai puțin, am uh, adus la alt nivel dezvoltarea acestor state. Deci încep să scadă încet uh, liniile, pur și simplu pentru că infrastructura trebuie întreținută și asta implică costuri și uh, deprecierea costă și așa mai departe. Dar, per total, ce se poate realiza prin politica de coeziune este o schimbare în nivelul de dezvoltare. Trecând acum la concluzii, statele membre care au aderat după 2004 sunt cu siguranță principalii beneficiari ai fondurilor structurale și de coeziune. Resursele financiare canalizate prin aceste fonduri sunt foarte semnificative, mai ales ca uh, procent din PIB pe, per capita și impactul este foarte pozitiv asupra dezvoltării uh, statelor UE 13. Există efecte de contagiune asupra statelor UE 15, care sunt importante, dar care scad treptat pentru că relațiile comerciale ale Uniunii Europene sunt mult mai deschise pe ansamblu. Iată pe scurt ceea ce uh, aș dori eu să vă transmit. Mulțumesc, domnule Nisler. Cei uh, care au fost uh, atenți uh, v-au ascultat cu mare plăcere. Doamna Grezle a trebuit să părăsească sala, dar va reveni în curând. Eu o să prezidez între timp și vreau să-i mulțumesc domnului Nisler pentru că ne-a prezentat perspectiva aceasta din partea Comisiei Europene. În următoarele prezentări vom auzi perspectiva unor state membre individuale, în primul rând Polonia. Am crezut că avem trei vorbitori din Polonia, dar e vorba de o singură persoană, domnul Jerzy Drozd, care are un CV foarte impresionant, este un fost ambasador, acum este director uh, al Departamentului de Afaceri Externe de la Camera poloneză de comerț, este și uh, adjunct la reprezentanța permanentă a Poloniei la Uniunea Europeană și așteptăm cu nerăbdare contribuția din perspectiva poloneză. Uh, thank you, Mr. President. Uh, thank you. Um... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos pentru invitația la această întâlnire. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre subiectul de astăzi. Dacă nu vă deranjează, am să vorbesc în limba polonă. Mulțumesc! Vreau să profit de această oportunitate a audierii publice de astăzi ca să vă ofer câteva informații factuale despre felul în care companiile din Polonia au profitat de uh, finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională. Și aș vrea să explic și de ce fondurile europene nu sunt pe deplin folosite și de, ce există în continuare bariere în Polonia pentru um, elaborarea și finanțarea de proiecte din fonduri europene. Companiile care sunt active în Polonia și care beneficiază de pe urma fondurilor europene sunt și companii cu capital străin și aș vrea să vorbesc despre achizițiile publice care deja au fost pomenite astăzi. În perioada 2007-2013, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European și fondurile de coeziune puteau să fie accesate. Înainte de aderare, Polonia folosea fondurile de preaderare. După ce a devenit membră cu drepturi de pline, a putut să folosească toate fondurile europene. Polonia cheltuiește în jur de 4 miliarde de sloți în fiecare lună ca să poată să folosească fondurile pe care tocmai le-am pomenit și noi suntem cei mai mari beneficiari ai fondurilor de coeziune. Polonia a primit 20% din banii disponibili pentru toate statele membre. Banii sunt folosiți mai ales în programe de operaționale și de asemenea în programe regionale uh, pentru a finanța inovarea și politicile de mediu. Noi vrem să reducem cât mai mult disparitățile eh, dintre regiuni și în acest scop sunt folosiți banii din fondul de dezvoltare regională. În Polonia, antreprenoriatul este mult încurajat datorită federului investiții culturale, sociale, uh, um, în turism, uh, în IT și cooperare internațională. Beneficiarii banilor care vin pe această cale sunt uh, companiile, dar și ONG-uri, autorități locale și regionale, instituții de cercetare și chiar și uh, guvernul. În perioada 2007-2013 au fost finanțate programe operaționale 16 programe regionale, un program de dezvoltare pentru estul Poloniei, un program de teritorial de cooperare, un program de dezvoltare a infrastructurii și uh, un uh, program de um, economie uh, inovatoare. Toate au fost finanțate din FEDER. Nu are sens să Uh, vă inund acum cu cifre. Se știe foarte clar câți bani au fost folosiți în Polonia, însă pot să vă spun că de pe 14 iunie, acum o lună, trei sute nu, 310.000 uh, de cereri au fost trimise pentru fonduri naționale și europene pentru un cuantum total de 600 de miliarde de euro. Datorită fondurilor din FEDER, care au drept scop sprijinirea companiilor, ajutorul a putut să fie acordat pentru a crea noi servicii, noi locuri de muncă a crescut rata competitivității, am devenit mult mai uh, novatori, uh, capacitățile întreprinderilor au crescut, uh, s-au creat noi companii, s-au creat noi locuri de muncă, mm, există noi uh, idei, servicii uh, pentru inovare și cercetare. Multe firme au putut să-și consolideze poziția pe piață, s-au îmbunătățit produsele și serviciile, și au putut să își îmbunătățească cooperarea cu institutele de cercetare și dezvoltare. Dacă ar, ar trebui să fac un rezumat și să răspund la întrebarea cine a avut cel mai mult de profitat de pe urma acestor fonduri, am să răspunde companiile. Acestea au fost principalii beneficiari dar au fost și beneficiari indirect, nu doar direct, pentru că chiar atunci când banii au ajuns la structurile locale, până la urmă, datorită investițiilor în infrastructură, și companiile au avut apoi de profitat. E greu să spun care dintre sectoarele economiei a avut cel mai mult de câștigat. Uh, mă gândesc la sectorul farmaceutic, agroalimentar, uh, construcția de mobilă, sectorul tehnic, uh, cel de IT. Companiilor le-a plăcut mult să folosească acești bani pentru munca de cercetare și dezvoltare. Fondurile europene erau practic singura sursă de finanțare pentru inovare. Acum în Polonia lucrăm la un proiect pentru a identifica soluții uh, de uh, facilitarea proiectelor din economia inovației și vrem de asemenea să avem un um, stimulent fiscal și acordarea de facilități fiscale. Condițiile de viață s-au îmbunătățit pentru că s-a investit în infrastructuri, în uh, transport și calitatea vieții s-a îmbunătățit datorită faptului că acum furnizarea de apă, um, serviciile sanitare s-au îmbunătățit. Existau anumite situații neobișnuite cărora li s-a pus capăt. Acum există uh, noduri de transport în Polonia și în aceste zone s-au creat și zone industriale, ca de exemplu la răscrucea dintre mai multe autostrăzi și în ultimii ani trei asemenea zone industriale au fost create. Și banii câștigați în aceste zone industriale au um, în aceste zone industriale profitul au crescut foarte mult în ultimii ani. Contribuția FEDER a fost una majoră, pentru că s-au redus mult diferențele dintre nivelul de trai din eh, diferitele regiuni. Acum avem noi autostrăzi, noi școli eh, și populația din aceste regiuni s-a mobilizat, a putut să își creeze propria companie sau să-și găsească un loc de muncă. Vreau acum să vorbesc despre barierele care încă persistă, mai ales pentru proiectele unde este nevoie de cofinanțare. Aceste obstacole și bariere au fost evidențiate într-o serie întreagă de sondaje și studii care au fost uh, comandate în Polonia, inclusiv de către Camera de Comerț. Mai întâi vreau să vorbesc despre acele bariere care nu sunt relevante pentru fondurile europene, pentru că există și asemenea um, bariere. Deci, uh, ca de exemplu, atunci când uh, procedura de uh, aplicare pentru fonduri este prea complicată, atunci este foarte greu să accesezi fondurile. Mai mult de 40% dintre respondenți au spus că din această cauză nu au folosit fondurile europene. Un alt motiv este că uneori nu existau programe care să permită întreprinderilor să acceseze finanțare din fonduri europene. 24% dintre respondenți au dat acest motiv. Lipsa de încredere, de asemenea, este un motiv clasic. 20% dintre respondenți. Lipsă de cunoștințe, nu știu ce documente trebuie să, răspund, să trimită, de 10% dintre persoane au spus acest lucru și cam 10% dintre companii au spus că nici nu aveau nevoie de fonduri sau nu aveau, nu puteau să-și permită să aștepte să se aprobe acea finanțare. În ce privește alte tipuri de bariere pentru operațiunile finanțate din fondurile europene, am patru categorii. Mai întâi, acele bariere de natură financiară, faptul că trebuie să ai propriul tău capital, trebuie să investești o parte din propriul tău capital și pentru IMM-uri este o problemă majoră. Aceste companii au un capital uh, foarte limitat. Cealaltă dificultate de natură financiară era obligația de a contracta credite, de a te împrumuta. Dacă uh, plățile nu soseau la timp, în ce privește dificultățile legale, existau probleme pentru că uh, legislația din Polonia se modifica, existau interpretări diferite ale legislației și de asemenea uneori se modificau și regulile de punere în aplicare ale uh, regulamentelor europene. Acestea două din urmă erau uh, barierele de natură legală. Linii de orientare foarte complicate era o altă dificultate. Vedeți că adjectivul complicat apare de nenumărate ori în prezentarea mea când vorbim despre bariere apropo de folosirea fondurilor europene și proceduri foarte complicate în ce privește achizițiile publice. Acum și bariere de natură logistică, administrația, birocrația, mult prea multe documente care trebuie furnizate, prea multe atestate, certificate, explicații și așa mai departe. Apoi, faptul că sunt niște uh, proceduri care consumă mult timp și apoi e nevoie de Uh, să te supui unei monitorizări uh, frecvente în faza de punere în aplicare. Apoi, bariere din cauza lipsei de informație, din cauza lipsei de capacitate de a um, uh, colecta informații. Acest lucru afectează companiile și mai ales IMM-urile. Există apoi problemă cu accesul la informație de la sursă, să știi cum poți să folosești acest tip de finanțare. Și există o uh, trăsătură a companiilor care sunt active în Polonia, dar uh, au un capital majoritar uh, străin și aceștia uh, pot să se lovească de alte dificultăți așa cum are ieșit din sondajul comandat de către Camera de Comerț. În general, sprijinul guvernului este cel mai bun stimulant pentru o companie pentru ca ea să vină să investească în Polonia. Subvențiile acordate reprezintă o cincime din suma pe care aceste companii sunt dispuse să o investească în Polonia să mă rog, o cincime din uh, uh, obiectivul pe care și-l fixează. Nu este un lucru rău în sine. Polonia este un stat membru al UE, însă unii investitori care au hotărât să vină să facă investiții în Polonia o fac în deplină cunoștință de cauză. Știu că le va fi ușor să primească fonduri europene dacă își stabilește sediul în Polonia, mai degrabă decât în altă parte. Ceea ce promovează dezvoltarea economică și, și cea, pe cea rurală în Polonia, însă dacă această cifră depășește 20%, atunci companiile care au capital 100% Uh, polonez vor avea de suferit. Ultimul aspect pe care doream să-l evoc, achizițiile publice. Domnul Cernetski a vorbit despre ele în introducerea sa. Este adevărat că companiile străine care sunt implicate în uh, achiziții publice în Polonia uh, sunt declarate câștigătoare mult mai des decât companiile uh, cu capital 100% polonez. Mai ales când aceste companii încearcă să câștige licitații în alte state decât în Polonia. Polonia trebuie să se lupte împotriva metodelor uh, uh, protecționiste. Când vine vorba să alegi subcontractanți, Uh, întotdeauna se acordă atenție țării de origine acestui subcontractant mai degrabă decât calității muncii. Avem și această uh, instituție destul de influentă în Polonia, un club al oamenilor de afaceri, și ne explică că unul dintre motivele pentru care companiile din Polonia nu câștigă achiziții publice în alte țări se datorează faptului că oricum uh, companiile mm, se concentrează mai mult pe piața națională și nici nu prea cred că au șanse să câștige licitații în altă parte. Acum suntem într-o nouă perioadă de programare financiară și în încheiere poate aș putea să da dovadă de optimism. Companiile din Polonia învață repede și să sperăm că în această nouă perioadă. Ele vor trage învățăminte din ce s-a întâmplat uh, în anii precedenți și își va face mm, simțită prezența pe piața uh, internă, câștigând uh, licitații și învățând să folosească mai bine fondurile europene. Pentru că, așa cum știm, în următoarea perioadă de finanțare 2014-2020, sunt și mai mulți bani disponibili, deci este o mare provocare pentru Polonia să folosească aceste fonduri în mod eficient. Camera Națională de Comerț este o organizație de uh, companii care trebuie să sprijine uh, Uh, pe oamenii de afaceri din Polonia ca ei să facă față cu briu acestei provocări. Vă mulțumim, domnule Droț, pentru prezentarea dumneavoastră și faptul că ne-ați prezentat uh, situația din perspectiva Poloniei. Acum are cuvântul doamna Vitalios din Ungaria, care este secretar de stat și lucrează uh, la biroul primului ministru Uh, și se ocupă de politica de dezvoltare. Prezident. Uh, mulțumesc, domnule președinte. O să vă vorbesc în maghiară. Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere. Anul acesta este unul foarte important pentru noi și îmi că și pentru uh, celelalte state membre, pentru că se încheie o perioadă de programare și începe una nouă, ceea ce reprezintă o mare provocare pentru noi toți și suntem gata să abordăm problema. În septembrie 2013 am uh, dorit să profităm de toți banii din această perioada de programare. Lucru deloc ușor, am să vă explic de ce. Din cauza unui context um, intern. În 2010 au avut uh, loc alegeri parlamentare și guvernul nostru a moștenit un context foarte complicat. Guvernul anterior a făcut uh, o greșeală după alta, nu a evaluat uh, bine uh, de ce vor avea nevoie beneficiarii proiectelor, cum Uniunea Europeană funcționează pe programe de programare de șapte ani, trebuie cu șapte ani înainte să se stabilească utilizarea principală a fondurilor. Și după ce se face, după ce trece faza de programare, nu se mai poate schimba nimic. Așa că pentru perioada 2007-2013, după alegeri, n-am putut să mai modificăm nimic. Deja se luaseră peste jumătate din uh, deciziile legate de alocările pentru această perioadă și n-am putut decât să, uh, să facem o accelerare a plăților. Din păcate, exista um, o posibilitate concretă ca o țară să piardă resurse importante. Comisia vorbea, vorbea atunci de anomalii și avea niște um, nu prea optimiste însă am făcut reforme uh, semnificative și uh, începând din 2014 uh, ministrul s-a ocupat de punere în aplicare și de coordonare și autoritățile de conducere a acestor proiecte au, s-au implicat în ministerele de resort. Începând din iulie 2015, la începutul acestei luni, aveam 2500, peste 2500 de candidaturi. și cam 30 de, mii de, 30 de milioane. Contractele cu cel mai mare succes au fost cele de dezvoltare economică, energie și mediu, proiecte um, de regionale, de transport, um, de logistică. Peste jumătate dintre ajutoarele aprobate au fost uh, alocate pentru transport și pentru mediu. De asemenea, s-au sprijinit proiecte care au vizat educația, ocuparea, antreprenoriatul și domeniul medical. Cât despre infrastructuri, infrastructurile de transport, s-au aprobat 1400 de proiecte care au primit um, câteva zeci de milioane de euro. Există proiecte care se concentrează pe căile ferate, transport public, autostrăzi și de asemenea Uh, biciclete, biciclete, transportul cu biciclete. Sunt proiecte foarte interesante pentru uh, țara noastră. Cât despre căile ferate, avem 236 de uh, kilometri în plus de căi uh, extinse sau lărgite și în plus uh, încă uh, 35 de kilometri de piste de biciclete. În plus, uh, s-a extins metroul din Budapesta și s-au încheiat șase proiecte de uh, dezvoltare de linii de tramvai. De asemenea, s-a înnoit um, um, um, parcul auto de tramvaie și autobuze. Cât despre infrastructuri, s-au construit 527 uh, noi kilometri de autostrăzi și s-au renovat 2274. Cât despre dezvoltare, um, uman, s-a um, organizat cursuri, s-a îmbunătățit calitatea învățământului, de asemenea ne-am concentrat pe sprijinirea persoanelor vulnerabile și pe scăderea uh, discriminării împotriva romilor. De asemenea, s-a îmbunătățit calitatea învățământului superior. De asemenea, ne-am concentrat pe incluziunea socială, în special în zonele defavorizate și am uh, încercat să dezvoltăm, să um, combatem uh, marginalizarea. Cât despre resursele umane, am uh, renovat, am renovat 521 de școli și 20 de universități. La capitolul sănătate am modernizat uh, instalațiile pentru um, clinicile în ambulatoriu, 26 de acestea, și am construit 3 spitale. Am organizat cursuri pentru facilitarea întoarcerii pe piața muncii, la care au participat 1,3 milioane de persoane. La protecția mediului ne-am concentrat pe dezvoltarea energiilor regenerabile, pe eficiență energetică, pe protecția agriferelor, pentru freatice, de asemenea pe promovarea valorilor de mediu, tratarea deșeurilor și am reușit Uh, să protejăm 3 milioane de persoane care înainte erau afectate de inundații și de asemenea am reușit să garantăm uh, furnizarea de apă potabilă la aproape 8 milioane de persoane. Cât despre dezvoltare economică, ne-am concentrat pe inovație, pe inovare și dezvoltare, pe sprijin pentru IMM-uri și uh, pe dezvoltarea tehnologiilor din comunicații. În plus, uh, am reușit să um, introducem tehnologii moderne în economia maghiară. Mai, peste 100.000 de locuri de muncă s-au creat prin sprijinirea IMM-urilor. Cât despre cercetare și dezvoltare, au fost investiții de 1 miliard 200 uh, de euro, aproape un miliard în construcții, o parte pentru turism, în plus um, 600 de milioane în proiecte administrative. Întreprinderile au primit cam 5 uh, uh, uh, miliarde 400 de euro și n-am uitat nici de autoritățile locale și de proiectele acestea care au primit un miliard 500 de euro. Și încă un lucru foarte important, în acest, această perioadă. S-au renovat, v-am spus, că s-au renovat spitale, uh, s-au elărgit autostrăzi, lucru care a dus la creșterea nivelului de trai al mai multor comunități din Ungaria. Mulțumită Uniunii Europene și fondurilor primite de la aceasta, se desfășoară acum multe proiecte de construcții, de dezvoltare, de renovare, care ușurează viața de zi cu zi a mai multor comunități. Resursele care ajung de la Uniunea Europeană uh, în Ungaria contribuie la o dezvoltare economică semnificativă. De asemenea, există efecte pozitive și în afara frontierelor noastre. Din cele 70.000 de proiecte 10.000 dintre acestea au de-a face cu o um, proprietate uh, străină, multe sunt cu sub străină și participă companii străine. Și din cele 30 de milioane de euro sunt cam 4, 14 milioane care sunt acordate unor proiecte conduse de companii din afară. De asemenea, participă la aceste proiecte întreprinderi care sunt înregistrate în străinătate. Și există din ce în ce mai mulți furnizori străini Dacă ne uităm la plata pentru proiecte, putem observa că facturile din străinătate reprezintă 15% și 5% corespund uh, unor întreprinderi înregistrate în străinătate. Dacă ne uităm la plăți uh, în ceea ce privește infrastructurile, uh, mediu, IT, vedem că participarea operatorilor străini este și mai mare. La fel, companiile înregistrate în străinătate uh, beneficiază și ele de acestea. Plățile către acestea reprezintă 18% dintre proiectele pentru transport. Și, în general, um, o, mare parte dintre acestea vin uh, din um, UE 15, cam 89% dintre întreprinderile um, străine, printre care cele mai numeroase ar fi cele austriece, apoi cele franceze, cele germane. În Ungaria s-au realizat 55 de proiecte majore în perioada anterioară de programare, 45 au primit sprijin din partea Comisiei și acestea au vizat în special transportul, mediul înconjurător și sănătatea. Operatorii străini au primi 54% din uh, finanțare pentru aceste proiecte. Vorbim în special uh, de companiile austriece, franceze și germane. E vorba de proiecte de construcție de autostrăzi sau de extinderea metroului. În, a, în, uh, în aceste proiecte, par, uh, companiile cu capital în întregime străin pot să participe. În perioada 2007-2013, Ungaria a dispus uh, de 1 miliard 200 de milioane. În vara anului 2012, Comisia vorbea de pierderi de 2 miliarde. Primul ministru a început în 2013 să lucreze la îmbunătățirea acestei situații. Ungaria și-a îmbunătățit uh, previziunile cu 25 um, la la, până la finalul anului 2014. Ajungem acum la o situație în care am ajuns doar la 3 milioane 200, 3 milioane 200 de milioane. E posibil ca Ungaria să poată să folosească toate fondurile, 100%. Încercăm să nu avem niciun fel de pierdere. Guvernul maghiar încearcă să lămurească socotările pentru perioada de programare de care am vorbit. Am reușit să îndeplinim uh, obiectivele pentru primul semestru și uh, sperăm că se vor îndeplini și cel pentru cel de-al doilea. În Ungaria au uh, venit deja două treimi dintre sumele din fonduri. Am reușit să luăm o, se, o serie de măsuri de reglementare și de acordare de lichidități care să sprijine aceste proiecte. S-au mai alocat 3,3 miliarde de euro pentru a ajunge la mm, o rată de absorpție mai mare. Pentru a îndeplini obiectivele stabilite, e important ca la finalul ciclului să ținem cont de modul în care se prezintă proiectele ca să nu se facă, să nu se piardă resurse. Avem uh, o medie de 100 12%, media regiunii fiind 105%. Mai avem puțin până sfârșitul anului, trebuie să finalizăm plățile și pentru proiectele aflate în curs. Trebuie să plătim diferiți furnizori și guvernul consideră că vor exista câteva proiecte care din diferite motive nu se vor putea materializa însă există posibilitatea de a retrage fonduri de la aceste proiecte, reducând astfel riscul de pierderi. Guvernul are o politică de transparență maximă, de aceea a și publicat o listă de proiecte care înregistrează întârzieri. Printre acestea se numără o serie de proiecte unde important să se reducă riscul, să vedem dacă se va reuși acest lucru. Și apoi, în funcție de ce se va întâmpla cu aceste proiecte care au întârzieri, vom vedea dacă ne putem îndeplini obiectivele pentru perioada de programare. Acum, cu noua perioadă, avem o nouă serie de provocări și pentru Ungaria e foarte important să avem o independență economică, să se creeze locuri de muncă pentru că datorită noilor uh, posturi de muncă create uh, apar și alte evoluții pozitive. Noi sperăm să putem să folosim uh, fondurile cât se poate de potrivit, cât de eficient. Obiectivul nostru este să folosim fondurile acolo unde într-adevăr este nevoie de ele. Ok, thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Vitalios, pentru că ne-ați explicat beneficiile uh, pentru Ungaria ale fondurilor europene, dar și beneficiile pentru întreprinderi din afara Ungariei. Mi s-a părut foarte util. Suntem puțin în avans. Avem cam 30 de minute la dispoziție dacă colegii vor să pună întrebări celor trei invitați. Vă rog. Thank you, Chair, and... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc uh, invitațiilor și domnului Cernetski pentru uh, că a introdus acest subiect și a vorbit despre rata de absorpție a fondurilor UE. Când vorbim despre acest subiect, trebuie cu siguranță să discutăm despre poverile administrative, despre reducerea birocrației și gold plating în mai multe state, suprareglementare se întâmplă ca statele membre și unele autorități locale să prefere să utilizeze credite bancare în locul fondurilor europene, pur și simplu pentru că birocrația este prea mare. Pentru că procedurile sunt atât de diferite și regulile de achiziții publice diferă atât de mult de la un stat membru la altul, în majoritatea statelor membre, uh, cel mai probabil o firmă locală câștigă contractele de achiziții publice, pentru că nu este ușor, din multe puncte de vedere, ca o firmă străină să uh, concureze la același nivel și uh, aici se încalcă una din regulile principale ale Uniunii Europene și anume competitivitatea. Așadar, de ce să nu ne gândim la o procedură standard de achiziții publice? Aceleași condiții, același calendar, aceleași proceduri pentru a crea noi întreprinderi, pentru că, în majoritatea cazurilor, întreprinderile străine preferă să recreeze o întreprindere complet nouă, bazată în uh, statul membru unde uh, urmăresc un proiect, pentru că este mult mai simplu așa decât uh, să candideze ca întreprindere dintr-un stat membru străin sunt cam multe probleme aici, la un loc. Știu că există un grup de lucru la nivel înalt pentru reducerea birocrației, anunțat de uh, doamna comisar Crețu, dar uh, primele rezultate sunt prevăzute pentru 2018. Eu cred că avem nevoie de rezultate mult mai repede, înainte de sfârșitul perioadei de programare, ca să putem uh, mări rata de, uh, absorb, de absorpție în statele membre. Deci uh, mulțumesc tuturor colegilor și domnului Cearnețchi și trebuie să analizăm acest subiect în viitor. Ca și în multe cazuri din trecut avem nevoie de o abordare comună, de o cooperare deplină în uh, domeniul coeziunii și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, avem nevoie de mai puțină birocrație la toate nivelurile în uh, ceea ce privește politica de coeziune în Uniunea Europeană. Mulțumesc mult! Links. Mai uh, dorește cineva să pună întrebări acum? Nu. No. If not, Dacă nu, am să dau cuvântul celor trei invitați, aș vrea doar să adaug și eu uh, o idee. Ce ați spus dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, domnule Drogi, în legătură cu uh, plângerile întreprinderilor, mi se pare că multe dintre acestea pot fi uh, tratate la nivelul statelor membre. Ați menționat complexitatea, potențialul acesta de gold plating și ați spus și că nu sunt fonduri adecvate de care să beneficieze întreprinderile. Poate că regiunile și-ar putea crea propriile proiecte care să um, creeze fonduri. Iarăși, cred că e o lipsă de informare. Mm, statele membre, regiunile nu știu bine ce fonduri sunt disponibile, poate că e nevoie de o campanie de comunicare. Uh, Credeți că statele membre și regiunile discută suficient cu firmele ca să le faciliteze uh, situația și să facă mai accesibile fondurile? Vă rog pe toți trei să răspundeți la întrebările adresate. A w Polsce instytucją rządową, która odpowiedzialna jest instituțiile, instituția guvernului care este responsabilă de fonduri europene în Polonia este uh, în principal Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării. Și uh, Ministerul Economiei este responsabil uh, de o parte din fonduri de asemenea. Există un uh, departament uh, care se ocupă de susținerea pentru uh, proiecte, are scopul de a promova IMM-urile. Și până acum cred că s-au făcut foarte multe în administrația poloneză, dar mai sunt încă multe de făcut. Camera de Comerț uh, menționează adesea necesitatea de a se reduce birocrația. în uh, cadrul guvernului. Și uh, de asemenea se menționează că ar fi necesar să se pună la dispoziție mai multe informații despre utilizarea fondurilor europene. De aceea avem um, Clubul de Afaceri Național, Camera de Comerț și alte instituții similare și asociații similare. Pe de o parte, acestea pot ajuta întreprinderile să găsească cele mai bune soluții pentru utilizarea fondurilor uh, europene. Și pe de altă parte putem să indicăm guvernului și parlamentului probleme legate de implementarea legislației europene în Polonia. Așadar, sunt întru totul de acord cu președintele care a pus această întrebare. Nu vreau să mă lungesc cu răspunsul meu, vreau doar să vă spun că sunt de acord în ceea ce privește nivelul național din statele membre. Mai sunt foarte multe de făcut. Ca să se simplifice procedurile și, de asemenea, acest lucru se poate face la nivelul național cu ajutor de la Comisia Europeană și de la structurile europene. Nu cred că vom putea să facem schimbările singuri și peste noapte. Uh, domnul Nisler sau doamna Vitalios, dacă doriți să comentați. Mulțumesc. În ceea ce privește cheltuielile publice, eu nu uh, văd uh, foarte direct această problemă în uh, Ungaria, așa cum a spus domnul deputat, și anume că de cele mai multe ori întreprinderile locale câștigă achizițiile. Nu, de exemplu, în contractele de construcții am constatat că mai puțin de 50% dintre contracte sunt uh, câștigate de întreprinderi maghiare. Participarea întreprinderilor străine este mai mare și noi susținem, desigur, o reglementare unitară în domeniul achizițiilor publice. Am scris uh, un proiect în acest sens, un proiect de legislație care va intra în vigoare în noiembrie și uh, sper ca noile legi să aducă și mai multă transparență în uh, domeniul achizițiilor publice. Există aici uh, o consultare publică și avem um, în permanență discuții cu Comisia Europeană pe această temă. Credem că astfel se va simplifica participarea întreprinderilor. Uh, Dacă pot să mai adaug ceva, după cum a spus uh, domnul deputat, Corina Crețu, comisara pentru politică regională, a lansat recent grupul de lucru la nivel înalt pentru simplificare și uh, un comitet de experți va fi reunit care își va începe lucrările în curând. Trebuie să știți că um, nu este de la sine înțeles că vom avea rezultate la sfârșitul mandatului. Sigur că intenția este să avem uh, rezultate uh, să se materializeze rapid uh, acest proiect în următorii ani. În legătură cu celălalt subiect menționat, care este cu siguranță un subiect uh, cu care se confruntă multe autorități de gestiune. Este vorba de aplicarea corectă a regulilor de achiziții publice. După cum știți cu toții, aceste reguli au fost uh, create uh, nu doar în Uniunea Europeană, sunt derivate din reguli mondiale stabilite prin acordurile OMC și care se aplică în contextul concurenței globale. Am convingerea că colegul din Polonia, colega din Ungaria ne pot prezenta experiențe uh, cu legate de întreprinderi uh, care nu vin din Uniunea Europeană, care au participat la licitații lansate de autoritatea, uh, autoritățile de gestiune din Polonia. Și bineînțeles că nu se întâmplă doar în Polonia, avem mai multe state unde se întâmplă acest lucru și știm că unele din aceste întreprinderi au și ele astfel de experiențe, ca să mă exprim diplomatic. Este un subiect pe care îl cunoaștem, mai ales la comisia dumneavoastră, atunci când se discută uh, rata de eroare în contextul DAS, rata de eroare la achizițiile publice reprezintă probabil uh, cea mai importantă gamă de erori și achizițiile publice sunt sursa de erori cea mai importantă. cum am dorit noi să abordăm problema din partea Comisiei, a fost printr-o investiție în uh, capacitățile statelor membre de a înțelege și de a aplica aceste reguli în mod corect. Probabil știți că împreună cu serviciile competente ale Comisiei, Digi Regio, s-a investit foarte mult în formarea de personal și în explicarea regulilor dar cred că este important, dacă dorim uh, simplificări, există posibilitatea să discutăm uh, subiectul și de asemenea nu cred că trebuie să um, ne um, luptăm cu imposibilul, să ne dăm seama că achizițiile publice pot fi punctul de intrare al corupției și de aceea cred că trebuie să luăm cât se poate de în serios aceste chestiuni. Thank you. Uh, any other... Mulțumesc. Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare membrilor panelului? No, I think... Cred că nu. Atunci se încheie această secțiune. Mulțumesc pentru contribuții și pentru răspunsurile la întrebări. Putem acum să trecem mai departe la următoarea parte a audierii și, nu știu, poate doamna Gresle dorește, nu dorește să preia uh, președinția. Iată că eu sunt foarte eficient, sunt cu 15 minute în avans, deci uh, voi continua. Trecem la a doua secțiune, e vorba de perspectiva academică. Domnul Roderick Ackerman de la Blomer și Sons este alături de noi. Văd că prezentarea este pregătită. Unde este invitatul nostru? A, acolo sunteți, trebuia să-mi pun ochelarii. Vă dau cuvântul pentru prezentare și apoi ascultăm întrebări din partea membrilor. Vă rog. Thank you very much. Um, well, we were asked to do a very specific uh, task. Vă mulțumesc. Am primit o sarcină foarte precisă și anume să fac o analiză a datelor disponibile, mai ales din sistemul TED, Tenders Electronic Daily, care a fost alimentat de statele membre din anii 2007 până în prezent, dar eu am studiat doar datele pentru perioada 2012-2014. Deși, cum spuneam, aceste date sunt uh, disponibile cu ceva mai mult timp înainte, n-am avut timp să le analizez pentru toată această perioadă. De aceea m-am concentrat pe acele date care au fost procesate de un grup care se numește Open TED. Și ei au date disponibile din 2012 până 2015 și noi am folosit această perioadă inclusă în studiu. Vreau doar să vă spun câteva lucruri despre datele în sine. Am uh, observat mai multe anomalii și incoerențe în datele înregistrate în uh, uh TED. De exemplu, am identificat contracte înregistrate pentru această perioadă, 2014, în jur de 140.000, dar pentru 6.000 dintre ele nici măcar nu apare țara uh, contractantului, ceea ce poate să pune probleme pentru contracte transfrontaliere. Pentru cam 10.000 dintre ele nu apare niciun fel de sumă pentru contractul care a fost uh, câștigat și în cam 5.000 de dosare existau ambiguități în ce privește sumele, pentru că deseori aceste cifre uh, apăreau în rubrici diferite și nu erau aceleași. Iar în ce privește plafonul pentru contractare, acesta este foarte diferit în funcție de tipul de autoritatea contractantă, de tipul de contract. Deci nu este deloc uh, ușor să elimini toate contractele care sunt sub plafonul de publicare. Da, le-am luat pe toate în calcul, dar existau diferențe majore de la un stat la altul și uh, multe dintre contractele care erau sub plafon nici măcar nu au fost publicate în TED. un alt lucru care însă nu a afectat foarte mult studiul nostru este că numele autorităților contractante și a operatorilor nu sunt tot timpul comunicate sau uneori apar incoerențe. Nu putem să știm așadar care sunt companiile care au primit cele mai multe contracte sau care sunt autoritățile contractante care au organizat cele mai multe licitații. Și spuneam, este dificil pentru că există aceste incoerențe. Trecând la analiza propriu-zisă, am identificat în jur de 140.000 de contracte pentru o sumă de 116 miliarde de euro. Cea mai mare parte pentru uh, țările care au aderat înainte de 2004. Și 90% dintre contracte uh, erau pentru companii care erau din aceeași țară precum autoritatea contractantă. De fapt, pe noi ne interesa cam câți bani au ajuns într-un alt stat membru decât cel unde se afla autoritatea contractantă pentru că s-au făcut contracte de subcontractare. Um, și am vrut să simt de asemenea uh, dacă acestea s-au îndreptat spre state uh, care au aderat după 2004 sau nu. Am constatat că țări precum uh, Olanda și Suedia aveau multe contracte transfrontaliere pe această perioadă, ceea ce înseamnă că cam 10% din sumele pe care vi le-am arătat eu aici uh, erau pentru contracte transfrontaliere. Analiza ne-a dovedit un alt lucru surprinzător. Numărul de state, numărul de companii, mă scuzați, din statele membre care au aderat înainte de 2004, care oferă contracte uh, companiilor din statele care au aderat după 2004, este de 168 de mai mare decât uh, um, invers. Dacă ne uităm la grupurile de țări, deci EU 15 și EU 13, în ce privește furnizarea de produse, servicii peste frontieră de către operatori economici, vedem foarte bine că principalii furnizori se află în țările din EU15, reprezintă cam 70% din totalul valorii pentru contractele transfrontaliere. De asemenea, putem să vedem că țări din afara Uniunii Europene și țări cu statut de candidat reprezintă cam 13% din această valoare a contractelor. Per ansamblu, țările din top 10 în ce privește valoarea contractelor sunt uh, Italia, Spania, Germania, Austria și Republica Cehă și vedeți că mai sunt și alte țări pe care le-am menționat uh, uh, și pe un alt slide și care nu fac parte din Uniunea Europeană, ca de exemplu Corea de Sud și Elveția. Și vedeți că și începește numărul de contracte și Statele Unite sunt menționate acolo, dar oricum Italia are o proporție importantă de contracte transfrontaliere împreună cu Germania și Republica Cehă. Regatul Unit apare în graficul cu numere ca fiind cel de-al doilea mare furnizor, însă nu apare în graficul cu uh, valoarea contractelor, ceea ce înseamnă că ei semnează contracte numeroase, dar de valoare mică. Am făcut o analiză simplă în ce privește contractele de muncă, furnizarea de bunuri și servicii și am constatat că 64% dintre toate contractele sunt pentru prestarea de muncă. Noi am încercat să vedem cam ce sumă, uh, cam ce parte din acești bani s-au întors în țara de origine sau nu, de exemplu când exista un subcontractant. Dar uh, aici este nevoie de o analiză mai aprofundată. Este prea simplu să spunem că 64% dintre fonduri au părăsit uh, uh, teritoriul. În ce privește categoriile uh, CPV. Pe primul loc se află prestarea de uh, muncă, apoi uh, transportul și produsele auxiliare și restul în ordinea pe care o vedeți pe slide. Acum analizăm contractele transfrontaliere care au fost uh, oferite de către țările din grupul EU13. Polonia, România și Slovacia uh, sunt fruntașe la aceste categorii. Polonia este de departe țara care oferă cele mai multe contracte individuale transfrontaliere. În ce privește clasamentul uh, furnizorilor către cele din grupul EU13. Pe primele locuri se află Italia, Spania, Germania și vedeți din nou Corea de Sud și Elveția făcând parte din primei 10 furnizori. Este până la urmă un grafic destul de asemănător pentru grupul uh, de țări care au aderat după 2004, precum pentru uh, țările din uh, EU15. La fel și pentru operatorii economici care au beneficiat de aceste contracte transfrontaliere. Dacă ne uităm mai atent la situația din Polonia, vedem o situație asemănătoare cu cea din slide-ul precedent. Acum însă a apărut și Japonia în acest clansament al celor 10 uh, furnizori, cei mai importanți. În rest, țările nu sunt foarte diferite. Analiza noastră ne-a arătat în concluzie că cam 90% dintre fondurile care reprezintă valoarea contractelor pe perioada 2012-2014 au uh, fost uh, um, din fonduri europene și toate aceste fonduri au ajuns la operatori economici din uh, aceeași țară precum autoritatea contractantă. Și un alt detaliu pe care vreau să-l evidențiez. Când e vorba despre contractele transfrontaliere, se acordă mai multe contracte din țările EU13 eh, și eh, beneficiarii sunt furnizori din țările EU15 decât invers. Noi am formulat câteva recomandări, două în principal. Mai întâi în ce privește contractarea directă și indirectă transfrontalieră. Aici credem că este nevoie de un studiu mai aprofundat și să vedem uh, ce cotă parte din uh, sumele care reprezintă valoarea contractelor uh, rămâne pe teritoriul țării unde s-a semnat contractul sau părăsește teritoriul, știind că contractele pentru prestarea de muncă uh, reprezintă procentul cel mai important dintre toate aceste contracte transfrontaliere. Probabil și din cauza că e vorba despre uh, semnarea contractelor cu uh, companii din țări vecine, care apoi devin subcontractanți. Când am făcut această analiză, am ținut cont și de contractele uh, oferite de instituțiile europene. Cam 35% dintre acestea revin companiilor belgiene. Și bănuim că este vorba nu atât de contractele directe, cât și de cele indirecte. Cam acestea sunt concluziile analizei noastre efectuată până în prezent. Mulțumim, domnule Ackerman. Toți colegii mei stau unul în spatele celuilalt și vreau să le spun că acum au ocazia să pună întrebări invitatului nostru. Um, Vă întreb eu ceva sperăm să ne dați câteva răspunsuri, motive pentru care unele state dau mai multe contracte transfrontale decât altele. Ne-ați arătat graficul, vedem acolo Polonia este pe locul întâi. Mă întrebam de ce Dacă unele au um, niște norme de achiziții publice mai stricte care împiedică intrarea unor actori din afara Uniunii Europene sau ce se întâmplă, ar fi foarte interesant să aflăm acest lucru. Um, well, that's certainly something that we Da, a fost un subiect pe care și noi l-am considerat de interes. Din păcate, n-am avut prea mult timp să facem această analiză. Analiza pe care am făcut-o noi ne-a ocupat tot timpul uh, la dispoziție până la această audiere. Am fost de acord cu administrația, am convenit că exista o posibilitate să mai continuăm puțin activitatea acestea pentru a ține cont de feedback-ul pe care l-am primit la raport. Da, sunt de acord, este un subiect de interes care ar merita examinat și mai mult. Exact. Eu mă întreb uh, ce facem acum cu aceste cunoștințe. Poate că este util să spunem oamenilor cât de rău este că oamenii merg uh, în străinătate, mai ales în cazul unei economii afectate, este greu când se întâmplă asta și am și o întrebare în legătură cu top suppliers pentru uh, EU13. Avem uh, Italia, apoi uh, Spania, apoi Germania și Cehia. Comisia de control bugetar a fost în Firom, în Macedonia, și am pus aceeași întrebare cine sunt uh, principalii furnizori pentru Firom și era tot Italia, din cauza agriculturii. Mm, Italia stătea foarte bine. Știm oare și despre ce produse este vorba, ce anume este livrat, uh, pentru că putem spune că este util să uh, investești într-un anume sector deci eu cred că e, o întrebare importantă ce anume este furnizat, dacă aveți informații în acest sens. Și a doua întrebare, și pentru Polonia, mi se pare foarte interesant, pentru că eu mi-aș fi pus capul că uh, Germania trebuie să fie pe primul loc, dar avem uh, Spania, Italia, uh, este destul de surprinzător, dat fiind ce știm uh, despre Polonia. Deci ce informații mai aveți despre livrările, furnizările în Polonia? Um, yes, a, a, uh, a quick sort of um, review of the Dacă ne uităm pe scurt la câteva dintre proiectele, contractele care stau la baza acestor date, mai ales când a fost vorba de Spania și de uh, Italia, era vorba de contracte de lucrări. Asta vă spun așa din capul locului, dar putem să mai examinăm în săptămânile care urmează. Îmi pare rău, trebuie să pun o întrebare suplimentară. Pentru că la mine acasă uh, avem uh, trei părinții mei care sunt uh, bătrâni și sunt aproape de Polonia și vin uh, doamne din Polonia uh, Uh, care spun că e foarte greu să se găsească un loc de muncă în Polonia și doamnele astea au patru copii, din care trei lucrează în Olanda sau mă știu unde. Deci ar fi frumos dacă am putea să aflăm mai multe, pentru că mie mi se pare că nu stă în picioare. Dacă mă gândesc din nou la exemplul polonez, dacă îmi permiteți, Polonezii sunt uh, un popor care călătorește foarte mult și înainte de căderea zidului călătorau foarte mult ca să lucreze. Mi se par interesante cifrele, dar mi se pare că nu sunt suficient de bine articulate ca să putem lucra cu ele. Ne-ați putea spune mai multe despre uh, Um, situația inversă, care este mobilitatea creată și ce uh, plus valoare economică declanșează această mobilitate. Știu că este altă întrebare decât cea pe care v-am pus-o inițial, dar uh, uh, poate că aveți informații care pentru noi ar fi foarte importante. Um, well, in terms of the second point that you raised... La da, a doua chestiune pe care ați menționat-o referitor la valoarea adăugată, Mm, n-am putut să ne ocupăm de acest lucru în studiu. Putem să vă dăm mai multe informații, nu pot să le dau acum, dar aș putea să mm, le examinez mai multe perspective, putem să detaliem lucrurile dacă observăm o valoare adăugată deosebită în uh, graficele noastre, putem să vedem ce stă la bază la acestora. Sigur, putem să venim cu mai multe detalii cu privire la contractele acestea spaniole sau italiene sau altele. Okay, thank you, Mr. Ackerman. Domnul Bon, mulțumim, domnule Ackerman. E adevărat că noastră a avut un domeniu de activitate foarte larg, dar simt adevăr foarte interesant să ne detaliați câteva dintre cifrele pe care ne-ați prezentat astăzi. Nu știu dacă ați fost plătit să faceți această cercetare suplimentară, dar dacă ați putea să faceți acest lucru, comisia noastră ar fi uh, încântată să primească aceste informații. Și acum, în încheiere, îi dăm cuvântul domnului raportor, domnul Czarnecki, pentru observațiile de încheiere. <clears throat> Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc de asemenea și vorbitorilor noștri. Este o audiere publică foarte interesantă. Vreau să vă spun că economia nu înseamnă doar un bilanț financiar, înseamnă o serie de lucruri, între care psihologie, o parte emoțională. Mi-aduc aminte cum în 97 Partidul Conservator din Regatul Unit s-a confruntat cu cea mai uh, gravă înfrângere din secolul 20, deși John Major um, adusese o creștere economică destul de mare, cifre erau foarte bune. Înfrângerea conservatorilor a venit pentru că publicul, publicul deși știa rezultatele economice bune, a simțit că are nevoie de o schimbare. Noi am văzut cifre care ne arată că totul merge ca pe roate și că antreprenorii din Polonia și din Ungaria um, prosperă pentru că au primit toți acești bani. Eu nu vreau acum să contest cifrele, pentru că domnul Novakov, care deja a plecat, a văzut de când a spus că de multe ori sunt companiile din UE 15 cele care beneficiază. Ele creează filiale în UE 13 atunci când se confruntă cu obstacole administrative și aceste filiale sunt cele care Uh, câștigă licitațiile locale în detrimentul companiilor locale. Problema este una concretă și există un sentiment uh, de nedreptate legat de modul în care se distribuie finanțarea europeană. Doamna președintă a spus că e vorba de o piață unică și că toate companiile, indiferent din ce parte a Europei ar veni, se bucură de aceleași șanse. Da, însă companiile locale din statele membre mai sărace ne comunică faptul că, de fapt, situația nu e chiar așa echitabilă. Și trebuie spus cum stau lucrurile. Astăzi am auzit uh, că Polonia, țara mea, primește multă finanțare. Dar dacă vă uitați la cifrele pe cap de locuitor, mai degrabă suntem în partea de jos a clasamentului. Suntem o țară mare, cu 38 de milioane de locuitori. în afară de Estonia și de uh, Slovenia, toți, toate celelalte state primesc mai mult pe cap de locuitor decât noi. Lucru important de subliniat. Discuția de astăzi a fost foarte interesantă. Domnul Drojd este diplomat de profesie și folosește un limbaj uh, foarte uh, diplomatic atunci când povestește despre poveștile cu care se confruntă, despre probleme cu care se confruntă companiile. Dar situația este interesantă. Uh, același lucru pot să spun și despre doamna Vitalios din Ungaria și de, despre domnul Nisler, care ne-a vorbit despre acest subiect, care mai merită uh, uh, examinarea noastră. Pentru că cred că ar trebui să acordăm și în viitor atenție aceste atenții, doamnă președinte. Și mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că toate sprijinului dumneavoastră am avut această discuție și doresc să le mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi pentru că a fost foarte interesantă dezbaterea și necesară. Domnul Von, mulțumesc și eu domnului raportor și le mulțumesc uh, oratorilor noștri de astăzi pentru contribuțiile lor, pentru răspunsurile la întrebări. Un lucru care mi s-a confirmat astăzi este că, până la urmă, nu doar beneficiarii neți ai fondurilor structurale uh, sunt, au de, ceva de câștigat, ci și uh, statele, din, uh, statele care sunt contributori neți. Uneori acest lucru nu este clar uh, populației din aceste state, dar cred că ar trebui uh, să subliniem mai mult acest mesaj. Pregatul Unit ar fi un astfel de exemplu. Încă o dată vă mulțumesc, discuția a fost bună. Îmi pare rău că n-au fost mai mulți colegi astăzi pentru că a fost foarte interesant. Încă o dată mulțumiri. would like to wish you a... Și dorim să vă urăm vacanță plăcută.